cu acte legislative ale căror titluri vor fi publicate în procesul verbal. Acum trecem la stabilirea agendei pentru săptămâna actuală. Proiectul final de agenda a fost adoptat pe 3 martie de către conferința președinților, conformitate cu articolul 137 din regulament și ați primit acest proiect de ordine de zi. Acum vom stabili agenda zi cu zi. Luni, nicio schimbare, niciun amendament, nicio propunere. Marți, atenție, pentru marți există o modificare. Comitetul uh, pentru afaceri juridice a adoptat un raport al domnului Peronia în legătură cu imunitatea pentru domnul Elmar Brock de acord cu grupurile politice și în baza regulii 138, acest raport va fi inclus uh, la timpul de vot de mâine. E o procedură obișnuită în baza regulii 138 din regulile acestui Parlament. Miercuri și joi nu există propuneri de modificare. Iată de ce putem considera această ordine de zi ca fiind adoptată și putem trece mai departe la primul raport. Autor este colega noastră Ani Podimata. Modele inovatoare de finanțare la nivel european și mondial. Mr. Odi, the floor is yours. Domnul Odi, aveți cuvântul. Aș dori să Intervin pe baza articolului 16 din Tratatul Uniunii Europene. În această săptămână, la inițiativa uh, lui Nicola uh, Sarkozy, care dă dovadă de simț comunitar, propunerea ca să aibă loc un Consiliu European excepțional vineri este o, un uzaj ca să existe un Consiliu gen, de Afaceri Generale care să pre, pregătească acest Consiliu European. N-am văzut uh, însă pe ordinea de zi acestei săptămâni uh, o ședință a Consiliului de Afaceri Externe pentru a pregăti acest uh, Consiliu European și cred că popoarele europene trebuie să fie asociate șefilor de stat atunci când se ia o poziție la, în legătură cu astfel de teme importante foarte mult pentru acest, vă mulțumesc foarte mult pentru acest comentariu. Am să vă dau un răspuns în scris. Acum putem să mergem mai departe la raportul